Ok. Ești Foarte bine. Aș dori încă o dată să-i rog pe cei care nu doresc să participe la explicațiile de vot să părăsească sala și să-și poarte conversațiile afară. Trecem acum la explicațiile de vot. Putem cu raportul domnului Gabriel Mato, planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu și are cuvântul doamna Bilbao Barandica. Hoy es un gran día para los pescadores de atún rojo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi este o zi extra, extraordinară pentru a, cei care pescuesc tonul roșu, mai ales în insulele Canare. Uniunea Europeană cu o mare majoritate a decis stabilirea unor cote mai uh, corecte pentru uh, stocurile de ton roșu, să se ajungă la activități de pescuit mai durabile. Planul de revenire a stocurilor acestei specii funcționează în mod clar, însă există posibilitatea sporirii cotelor. Sporirea cotelor uh, trebuie să se să țină seama și de situația uh, flotelor de pescuit. Flotele de pescuit artizanal dispun de o cotă prea redusă, care poate fi epuizată în 24 de ore. Propunerea mea s-a bucurat de un sprijin larg, ceea ce ne permite să ne îndreptăm înspre un pescuit mai durabil și pentru o mai bună alocare a cotelor. Vă mulțumesc! Crezusem că dădusem cuvântul doamnei Izascum Bilbao Barandica. Există o anumită ordine, doamnele au prioritate și acum, așa cum intenționasem inițial, are cuvântul doamna Izascun Bilbao Barandica, vă rog. Gracias, presidente. Quiero apoyar este reglamento que convierte... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să sprijin acest regulament care transformă uh, recomandările Consiliului Internațional de Pescuit în reglementări uh, europene. Acest lucru este deosebit de important pentru ecosistemul delicat din Marea Mediterană și permite uh, revenirea uh, stocurilor uh, acestor specii de pești. Am fost pentru această propunere care recunoaște și oferă un uh, rol uh, mai important uh, modalităților artizanale de pescuit, care recurg la mai multe echipamente de, de pescuit și creează mai multe locuri de muncă în regiunile respective. Este foarte important să facem o diferență între diferitele flote de pescuit, să facem o diferență între flotele de pescuit industrial, cele de dimensiuni mai mici și cele cu caracter uh, artizan, artizanal. Recunoaștem și rolul uh, um, consiliilor regionale de, de, de pescuit și nu ar trebui să recurge pur și simplu la acte delegate pentru Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Paloma Lopez Bermejo. domnule președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a explica de ce m-am abținut de la votul acestui raport. Am procedat astfel pentru că în transferul raportului de la Parlament la Consiliu am pierdut ceva, cote specifice pentru uh, această, această specie de ton roșu. Uh, aceste cote trebuie să fie menținute pentru că uh, ele aduc uh, venit regiunii respective și de asemenea aceste cote permit pescuitul durabil. Chiar dacă cotele nu au fost întotdeauna împărțite în mod echitabil. Știu că Parlamentul este la curent cu argumentele mele, nu o să vă răpesc prea mult timp, dar cred că în viitoarele dezbateri cu Consiliul trebuie să ne apărăm mai bine poziția. Nu vom abandona angajamentul pe care ni l-am asumat. Credem că proiectele pilot trebuie să fie lansate pentru a apăra și pentru a um, ocroti aceste stocuri de ton roșu. Sunt sigură că astfel de inițiative ar fi sprijinite majoritar. Mulțumesc! Nu o să dau cuvântul domnului Gabriel Mato pentru că a luat deja cuvântul. Doamna Giufridana. Statul a favore de quest- Mulțumesc. Eu am votat pentru acest raport pentru că e foarte bine uh, să susținem uh, să ne susținem mările, Am, uh, recuperarea la stocurile de ton roșu în Marea Mediterană. Și uh, trebuie să adaug că acum uh, trebuie să ne gândim și la pescari, care trebuie să poată pescui din nou. Din păcate însă, uh, pescuitul la scară mică nu a fost vizat direct de acest text și doar marile întreprinderi de pescuit pot să exploateze din nou tonul roșu din mări ceea ce poate avea consecințe nefaste pentru micii pescari, pentru întreprinderile familiale mici. Politica de pescuit trebuie să um, capete o orientare mai pozitivă. Eu sunt pentru pescuitul artizanal, pentru pescuitul pe scară mică și uh, cred că trebuie să fie apărate interesele acestor pescari. Mulțumesc! Doamna Giufrida. Do wyjaśnienia głosowania do spraw... Trecem acum la explicațiile de vot la raportul domnului Jean-Marie Cavada, competența legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale. Și are cuvântul doamna Giufrida. Grazie. Ho votato a favore. Vă mulțumesc că am votat pentru acest raport, pentru că, după cum știm prea bine, realitatea evoluează mult mai repede decât uh, cadrul legislativ, care uneori întâmpină dificultăți în a se adapta la noile realități din societate. Zona Schengen, libertatea de circulație a oamenilor au dus la un număr tot mai mare de cupluri europene mixte familii care trăiesc într-un stat membru, au o casă în proprietate în alt stat membru și societatea noastră, din fericire, a fost suficient de curajoasă pentru a depăși barierele reprezentate de frontiere. Și Uniunea Europeană trebuie să, să promoveze dialogul uh, intersocial și să clarifice aspectele legate de competența lega, legea aplicabilă privind uh, regimurile matrimoniale. Vă mulțumesc! Este singura situație în care un uh, membru al Parlamentului European poate lua cuvântul de două ori la rând. Și acum trecem la raportul domnului Cavada, un raport similar privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Domnul Pospișil este prezent. Vă rog. Tyto zprávy, obě tato nařízení... Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Ambele rapoarte ale domnului uh, Cavada au fost votate. Mă bucur de acest lucru, pentru că după 5 uh, ani de dezbatere ne bucurăm de faptul că rapoartele au fost votate, dar voturile nu au fost atât de covârșitor pozitive. Uh, doar 18 state membre au uh, adoptat uh, această reglementare cu privire la jude- hotărârile judecătorești. E o problemă, deci dacă statele membre nu își respectă prevederile, legea aplicabilă rămâne ceva de domeniul dorințelor doar 18 state membre au adoptat uh, această legislație, ceea ce înseamnă că doar o parte din Uniunea Europeană se aplică aceste uh, reglementări. Ne pare rău de acest lucru. Mulțumim, domnule Pospsil. Trecem acum la explicațiile de vot pentru rezoluția cu privire la masacrele din Estul Congo. Are cuvântul doamna Michela Giufrida. Favore di questa Mulțumesc. Eu am votat pentru această rezoluție pentru că este normal să tragem un semnal de alarmă de aici, de la Bruxelles, care să fie urmat de acțiuni concrete ale Europei în Congo. Zeci de mii de refugiați, milioane de morți, violențe teribile la adresa femeilor și copiilor de ani de zile în estul Congoului se petrec violențe iar uh, armata are o poziție uh, de neimplicare pentru că are alte interese decât să um, um, atace grupările armate care au forțat 35.000 de familii să reședința. Căștile albastre ale ONU nu au reușit să pună capăt masacrului și este foarte grav. Sunt foarte multe victime civile și uh, riscăm ca ONU să-și piardă credibilitatea, iar în fața comunității internaționale UE trebuie să aibă o poziție mai coerentă. Niciun fel de pact privind migrația nu va fi posibil fără implicarea Africii. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Kienge. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. cei care comit asemenea crim, uh, crime groaznice nu ar trebui să se uh, bucure de um, mila noastră. În estul Congo a, s-a, des, a avut loc o spirală de acte violente fără niciun fel de intervenție ar fi trebuit să, să acționăm uh, mai uh, dinainte și mult mai hotărât, pentru că dacă nu, este posibil ca în zona Marilor Lacuri să se ajungă la adevărate uh, genocide. Ce s-a întâmplat, domnule președinte, în zona respectivă deja de mai mulți ani, um, a devenit, din păcate, o realitate care trebuie să fie acceptată de tot mai mulți oameni. Parlamentul European este alături de populațiile care au de suferit în urma acestor uh, acte atroce. Vă mulțumesc, doamna Chiengă. Și acum trecem la raportul domnului uh, Krasnodiepski privind măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației, are cuvântul doamna Giufrida. Credo fermamente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport eu consider că problemele cu care ne uh, confruntăm în Europa în prezent pot fi depășite cu, prin intermediul educației și al culturii. Radicalizarea religioasă, violența, populismul uh, sunt uh, toate situații care nu pot fi învinse sau depășite decât uh, printr-o cultură cu adevărat europeană uh, predată în uh, școli și în instituții de învățământ, dar și în centrele culturale. Nu doar dascăli ar trebui să fie uh, implicați, educația se poate face și la nivel neoficial. S-a creat uh, acest pașaport al competențelor de către Uniunea Europeană. Se acordă valoare mai mare activităților de voluntari- voluntariat sau de benevolat. Toate aceste Uh, tipuri uh, de pregătire care au apărut uh, în alte domenii ar trebui să fie recunoscute și ar trebui să permite și găsirea de locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să sprijine educația și formarea pentru ca tinerii să aibă alte oportunități pentru a crește ca europeni adevărați. Mulțumim foarte mult pentru această explicație de vot și acum Trecem la explicațiile de vot pentru raportul Paloma López Bermejo, uh, pro, uh, progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile. Doamna Giufrida are cuvântul. O votat a favore de questa... Mulțumesc. Eu am votat pentru această rezoluție pentru că am convingerea că energiile regenerabile reprezintă viitorul Europei și nu doar pentru că sunt importante pentru mediu, ci pentru că reprezintă un impuls economic. De exemplu, în regiunea mea, Sicilia, sudul Italiei și al Europei, am putea um, să creăm un adevărat hub experimental pentru energiile regenerabile. Am putea aspira la autonomie energetică și uh, să reducem nivelurile de poluare care acum sunt foarte, foarte ridicate. Trebuie să ajungem la o voință politică în Europa, fără de care nu se poate, nu vom putea să ajutăm regiunile cu deficite structurale de energie. La ora actuală, doar 1,4% din fondurile UE sunt dedicate energiilor regenerabile. Va trebui să se canalizeze mai bine fondurile destinate energiilor regenerabile către regiuni bogate în resurse, dar sărace în ceea ce privește programarea. Energiile regenerabile sunt o adevărată cheie a creșterii care pot crea un mediu mai sănătos și o Europa mai bună. Mulțumim, doamnă Giufrida. Iar acum dăm cuvântul doamnei Biliana Borzan. Vala predsjedniče. Iznimno mi e drago što... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul să văd că Croația face parte din statele care sunt foarte apropiate pentru a atinge obiectivele stabilite de Comisia Europeană. Informarea consumatorilor este deosebit de importantă, la fel ca și rolul producătorilor de energie. Consumatorii trebuie să știe cât energie electrică consumă pentru a putea să controleze mai bine uh, acest consum de uh, energie electrică. În anumite state, unii consumatori trebuie să aștepte luni de zile pentru a și putea schimba uh, furnizorul. Comitetul Energetic a uh, Comisia ITRE a Parlamentului European a adoptat o propunere din partea socialdemocraților pentru ca noile uh, sisteme de măsurare a consumului să fie testate în condiții reale. Mai avem însă multe de făcut din punctul de vedere al uh, energiilor uh, regenerabile și eficienței energetice, însă interesele consumatorilor trebuie să se afle în centrul eforturilor noastre viitoare. Vă mulțumesc și felicitări echipei de fotbal croate, care a câștigat meciul cu Spania. Și acum dau cuvântul domnului Șogor, pe care îl felicit uh, de asemenea și echipa maghiară s-a descurcat foarte bine. Ah. Uh, Mr. Uh, Cioboșogor is absent. Domnul Cioboșogor e absent, constat. Păcat. Domnul Sean are acum cuvântul. Ultimul, dar nu cel din ultimul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit acest raport ca majoritatea colegilor. 440 de colegi au votat în, ă, pentru și doar 103 voturi au fost împotrivă. Deci, acest vot covârșitor pozitiv arată că eurodeputații iau foarte în serios uh, obiectivele Uh, din, uh, de la uh, conferința părților de la Paris, COM21. Și acum avem, iată, șansa să încurajăm sursele regenerabile de energie. Așa cum a spus și domnul comisar, președintele comisiei, chiar la începutul mandatului, trebuie să fim pionieri în acest domeniu. Și trebuie să uh, investim mai ales în cercetare. În circumscripția mea, Uh, s-au făcut foarte multe cercetări în ce privește energia valurilor și a mareilor. Mă bucur de faptul că avem această sursă de energie și trebuie să o folosim cât mai uh, util. Mulțumesc, domnule Kelly. Și acum trecem la raportul domnului Marcus Piper, punerea în aplicare a directivei privind eficiența energetică. Și aici avem explicații de vot. Prima are cuvântul doamna Giufrida. Grazie, președinte. Ho votato a... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru raportul referitor la eficacitatea energetică pentru că anul acesta a fost un an crucial pentru procesul nostru de reflexie și pentru definirea unor noi obiective pentru mediu, climă și energie. A fost anul COP21 care a uh, stabilit obiective ambițioase pentru mediu care are mult de suferit însă se pare că Europa nu este capabilă să-și atingă obiectivele de reducere cu 20% până în 2020 a emisiilor de CO2. Ce anume nu funcționează? Haideți să ne punem această întrebare. Problema Europei este că are o birocrație foarte rigidă și reguli la fel de rigide care, confruntate cu criza economică, nu reușesc să depășească dificultățile obiectivele politice, politicii energetice și de mediu, pentru a fi atinse, trebuie să beneficieze de flexibilitate din partea instituțiilor, care trebuie să facă față schimbărilor mondiale. Trebuie să țintim o economie verde. Acesta trebuie să fie punctul nostru de sosire. Mulțumesc, doamnă Giufrida. Iar acum, domnul Sean Kelly are cuvântul. Vă mulțumesc din nou, domnule președinte. Într-adevăr, acest raport are o importanță deosebită și a fost uh, destul de controversat, însă cred că trebuie să îl lăudăm pe raportor, pe domnul Piper, care face parte din același grup politic ca mine, care a reușit să obțină un compromis. În drept urmare, a avut loc un vot important în grupul nostru politic și um, am ajuns la concluzia că ar trebui să votăm împotriva acestui raport. Eu nu am respectat uh, linia uh, impusă de grupul meu politic. M-am gândit la țara din care provin eu, am participat la conferința de la Paris, am văzut cât de importantă este energia regenerabilă. Tocmai de aceea am ajuns la concluzia că va trebui să vot pentru acest raport. Însă sper că vom reuși să depășim această etapă controversată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dați dovadă de măreție, domnule Kelly. Uh, sunteți un model de urmat pentru mine uh, când vine vorba de respectarea timpului acordat. Vă mulțumesc foarte mult. ultima uh, persoană pe lista noastră din Biblie, știm că cei din urmă vor fi cei din tâi și ultimul care are cuvântul din partea neafiliaților este domnul Corvin Mică. Mulțumesc că am avut aceste două rapoarte cu privire la energia, pe mine mă revoltă faptul că niște ignoranți iau decizii în ce privește deci, uh, subiecte atât de importante la nivel european, Europa bate pase, pasul pe loc. Cum putem să ne dezvoltăm în acest domeniu dacă gazul din America este de patru ori mai ieftin decât uh, cel din Europa, cel din China de trei ori mai ieftin? Cum putem să fim noi competitivi? Eu nu cred că Uniunea Europeană trebuie să fie distrusă, dar cred că cei care Uh, milită pentru, militează pentru combaterea schimbărilor climatice și care distrug sectorul energetic european, după ce vom fi eliberate Europa, trebuie să fie dați în judecată și să fie condamnați pentru tot ce au făcut uh, regiunilor minunate din Europa. Mulțumim! Încheiem acum uh, explicațiile de vot. A fost ultima explicație de vot, ultimul punct de pe urmea de zi la această sesiune plenară. Vă mulțumesc foarte mult tuturor eurodeputaților. Mulțumesc personalului, mulțumim uh, interpreților, uh, spune președintele, din toate cabinele și noi vă mulțumim. Poftă bună, procesul verbal al acestei reuniuni va fi prezentat